Diamo inizio, colleghi. Să reluăm, dragi colegi. Putem să reluăm ședința de la punctul 9. Uh, uh, punctul 9 pe ordinea de zi, foarte rapid, pentru că trebuie să și votăm, dragi colegi statistici privind agricultura și pescuitul. E vorba de un uh, text uh, care încearcă să alinieze lucrurile la tratatul de la Lisabona. Așadar, colegi, să trecem la vot. A propunerii legislative privind uh, statistici, privind agricultura și pescuitul. În calitate de raportor, Consider că textul, ă, așa cum se prezintă, nu pune probleme Parlamentului. Ă, avem doar 9 amendamente care sunt identice, menite să țină cont de formularea care a fost convenită de cele trei instituții, în special în legătură cu momentul în care delegația comisiei, acest timp nu trebuie să fie uh, nedeterminat, ci uh, de 5 uh, ani. Am fost informați că Consiliul propune mai multe schimbări. Unele dintre acestea pun probleme pentru poziția Parlamentului în ceea ce privește chestiunile de aliniere. E o chestiune pe care am discutat-o ieri. Dacă Consiliul insistă asupra poziției sale, e nevoie de un trilog. Al minteri putem să continuăm și să ne uh, prezentăm poziția în continuare. Dacă nu sunt cereri de intervenție, o să vă cer, dragi colegi, să votăm și, desigur, putem să votăm în bloc. Sunteți de acord? Mulțumesc. Vot electronic? Doriți vot electronic? Votul final trebuie să fie un vot electronic, vă rog. Este toată lumea gata, așa încât deschid uh, votul în bloc pentru cele nouă amendamente. Cine este pentru? Este cumva cineva care nu are cartela de vot? Dacă nu, secretariatul va avea grijă de asta. Nu. Deci, uh, unanim. Mulțumesc. Așadar, acum ajungem la votul final. Votul pentru raportul în formula amendată. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Mulțumesc. Din nou, aprobat. Și în felul acesta Mergem mai departe la punctul 10. Prezentarea de către Comisia propuneri legislative privind dispozițiile tranzitorii pentru 2014 reguli de tranziție trebuie să fie adoptate de Consiliu și de Parlamentul eh, European înainte de sfârșitul anului. E vorba de aranjamente tehnice care vor eh, asigura continuitatea diferitelor forme de asistență în cadrul uh, politicii agricole comune. Aceste reguli vor permite statelor membre să își facă angajamente juridice pentru anumite uh, Uh, măsuri uh, în cadrul programelor de uh, dezvoltare rurală care există până în 2014. Cheltuielile rezultate vor fi eligibile pentru noua perioadă de programare. E vorba deci de dispoziții tranzitorii pentru noul stat membru, Croația, permițând ca dispozițiile Uh, referitoare la uh, plățile directe complementare care se aplică în 2013 să continue în 2014. Ieri am hotărât la întâlnirea coordonatorilor ca grupul PPE să susțină această responsabilitate uh, sub forma unui raport. Tasos Haniotis de la Comisie este prezent și aș uh, dori așadar ca uh, colegii să se înscrie uh, la intervenții. Tasos, ai cuvântul. Mulțumesc membrilor acestei comisii pentru că îmi permit să fac o scurtă introducere a ceea ce se află în spatele acestei propuneri. Nu trebuie să mai subliniez munca asiduă care are loc acum la nivel instituțional în cadrul trilogului pentru a ne asigura că reforma Uh, PAC uh, uh, va intra în vigoare la 1 ianuarie 2014. Acestea fiind spuse, există o serie de probleme referitoare la temeiul juridic al reformei PAC care trebuie să intre în vigoare la 1 ianuarie. Există însă dispoziții tranzitorii care sunt necesare pentru a ne asigura că va avea loc o trecere lină la noul sistem și pentru a asigura continuitatea. Aceasta este de fapt, logica care se află în spatele acestei propuneri. În ceea ce privește plățile directe, ceea ce încercăm să facem este să permitem statelor membre și mai ales să permitem agențiilor de plată din statele membre să fie bine pregătite pentru a intra într-un nou sistem care va uh, presupune uh, niște ajustări și la modul în care uh, se face distribuirea asistenței. De asemenea, vrem să dăm uh, timp uh, agricultorilor să fie uh, informați în legătură cu implicațiile uh, cererile de plată pentru 2014 vor fi tratate în baza acestor uh, dispoziții uh, tranzitorii și ținem cont și de aderarea uh, Croației. Pentru cel de-al doilea pilon, ceea ce trebuie să facem este să legăm două perioade de programare consecutive. Nu este un lucru nou, acest lucru s-a întâmplat și cu cele anterioare. Însă există o serie de elemente pe care trebuie să le avem în vedere, care impun niște dispoziții speciale. În primul rând, întârzierea deciziei trebuie să clarificăm o serie de chestiuni legate de baseline-ul care va Uh, exista pentru măsurile de acțiune în uh, ceea ce privește clima, uh, clima și um, de asemenea în ceea ce privește ecocondiționalitatea. De asemenea, vor fi măsuri care vor permite uh, Uh, statelor uh, membre să-și asume noi angajamente în ceea ce privește uh, creșterea animalelor pentru 2014, chiar dacă resursele pentru perioada actuală au fost epuizate și de asemenea să continue cu angajamentele care sunt eligibile pentru noua perioadă de programare. Pentru regulamentul orizontal există nevoia unor măsuri tranzitorii care să garanteze Uh, uh, continuarea uh, ecocondiționalității și al sistemului IAX. De asemenea, aș dori să subliniez aici faptul că măsurile tranzitorii includ și dispoziții privind posibilitatea statelor membre de a transfera fonduri între cele două piloane, uh, deci uh, flexibilitate. Și ținând cont de deciziile care au fost luate la Consiliul European uh, pentru propunerea privind cadrul financiar multianual. În aceste dispoziții, în ceea ce privește posibilitatea de a transfera fonduri între cele două piloane, între cei doi piloni, Știm că Parlamentul uh, a adoptat o poziție pentru a ajunge la uh, un acord în, uh, cele, în negocieri. De aceea, toate referințele care s-au făcut la cadrul financiar multianual sunt puse între paranteze pentru a permite regulamentului să fie adoptat și pentru ca deciziile finale să fie adoptate. În ceea ce privește implicațiile bugetare, ținând cont de concluziile Consiliului European Reducerea pentru uh, plățile directe este estimată la 130 de milioane în anul 2015, care corespunde cererilor uh, de uh, plată pentru plăți directe din 2014, aferente 2014 și comparativ cu măsurile de dezvoltare rurală, vor exista o serie de mutații cu un impact financiar uh, mic, însă nu putem în acest moment să cuantificăm care este acest impact. În general, cam acest lucru se află la baza obiectivelor acestui regulament uh, de tranziție și dacă doriți să-mi adresați întrebări, voi fi gata să vin cu clarificări dacă este necesar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, Tasos. Mulțumesc. Am doi vorbitori, Garcia. Și după aceea domnul Dorfman. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am câteva întrebări reprezentantului Comisiei. Am înțeles uh, prezentarea dumneavoastră, însă cred că ați repetat același lucru. Uh, am spus și ieri atunci când am vorbit despre disciplina financiară. Desigur, este un regulament de care este nevoie, pentru că avem nevoie de un instrument uh, pentru a da răspunsuri uh, agricultorilor pentru următorul an, când reforma nu poate fi aplicată. Însă, din nou, acest lucru are niște implicații financiare legate de acordurile care au fost uh, adoptate în întâlnirile Consiliilor de Ministri. Mă uit la cifre, mă uit la unele modificări și anexele, în special anexa 8, în care vă referiți la ajutorul de stat sau la asistența pentru statele membre, pe fiecare stat membru în parte. În ce privește calculele, nu sunt foarte sigur. Cred că această comisie cere o defalcare a cifrelor pe fiecare țară. Comisia ne spune că nu are aceste cifre, pentru că Consiliul este cel care uh, ia hotările, în sați folosit aceste date pentru a elabora anexele. Așa încât uh, mă întreb dacă această reducere este generată de aplicarea și introducerea uh, disciplinei financiare sau este altceva. Ca să vă spun adevărul, n-am prea fost uh, uh, bun la matematică în școală, dar oricum pot să adun. Și uh, țara mea spune că dacă ministrul din țara mea spune că vom avea mai mulți bani pentru PAC, aici în anexă, pentru țara mea, pentru Spania, vedem o reducere de 6,25%. 5 miliarde, spune vorbitoare, sau o cifră în procentaje. Vă rog să ne spuneți că nu prea înțeleg uh, care sunt cifrele și ce spun acestea. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Prima mea întrebare se referea la aceeași, um, la același aspect um, ca și colega Irace. Uh, doream să pun o întrebare referitoare la procedură. Știm că discutăm aceste dispoziții tranzitorii acum. După cum Comisia tocmai ne-a spus, este vorba și de reglementări financiare. Și noi facem toate astea fără să avem un buget pentru la anul, pentru că nu există un uh, cadru financiar multianual. Cum vom combina lucrurile? Putem să luăm o decizie referitoare la dispozițiile tranzitorii fără să avem un buget? Și apoi, o întrebare adresată Comisiei referitoare la dezvoltarea rurală. Cum este prevăzut uh, programul uh, cine este responsabil în statele membre. Există state care vor uh, prezenta programul în 2013 sau vor exista uh, o perioadă va exista o perioadă tranzitorie pentru până la 2000, în 2014 pentru că mi-e greu să mă gândesc uh, uh, la planurile de dezvoltare regională în țara mea, Italia, există uh, aproximativ 20 și nu cred că vor fi um, elaborate, uh, aprobate de stat și de către Uniunea Europeană până la sfârșitul lui 2013. Mulțumesc. Președintele. Președintele, mulțumesc. Domnul Capula Santos a cerut să intervină. Aveți cuvântul. Ei bine, Întrebarea mea principală a fost, de fapt, uh, adresată de colega mea Irace. Există o serie de dispoziții. De pildă, nici măcar nu am discutat încă uh, în trilog uh, problema convergenței externe. Avem propunerea Comisiei. Însă, din punct de vedere instituțional, cred că ar fi politicos, măcar atât, uh, ca să fim consultați de uh, comisie. Uh, comisia ne tratează ca și cum nici n-am existat, ceea ce este inacceptabil. O a doua întrebare, mai practică, este legată de dezvoltarea rurală. Din câte am înțeles, statele membre ar putea să facă noi angajamente în cadrul programelor privind dezvoltarea rurală în 2014, ceea ce înseamnă că în 2014 acest an va fi un nou an de a face noi angajamente, noi credite. Dacă acestea vor fi afectate în următorii doi ani, aș vrea să confirmați dacă așa stau lucrurile și dacă asta înseamnă că convergența ă, depunerii de documente și a proiectelor vor fi amânate de la un an la celălalt în timpul ă, programului. Dacă puteți să-mi dați informații în acest sens, vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc, lui. Înainte de a da cuvântul Uh, domnului uh, Tasos de la Comisie. Aș uh, vrea să explic ceva după ceea ce a spus Luis Capula Santos. E vorba de o propunere legislativă ca toate celelalte. Așadar, este exact la fel și trebuie să fie tratată în același mod. Este foarte strâns legată de cele patru dosare în discuția cu coordonatorii, cred că am vrut să arătăm foarte clar că uh, acest dosar este legat de celelalte rapoarte și este extrem de important să fim foarte atenți, să lucrăm împreună foarte atenți acest uh, raport cu celelalte patru. Deci raportorii uh, acestor rapoarte trebuie să ne asigurăm că există o coerență deplină uh, în trilogurile pe care le vom purta și deciziile pe care le vom lua la acest nivel. Cele patru dosare și în cazul acestui raport anume. Știu, Comisia și Consiliul s-au referit la acest lucru, dar Uh, există o interdependență între aceste rapoarte. Tasos, ai cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În mod uh, pertinent au fost adresate o serie de întrebări și o să încep de la ceea ce a spus domnul Capula Santos. Nu numai că că uh, vă luăm în serios, vă respectăm foarte mult, ci uh, sunteți o instituție care joacă un rol crucial în aceste discuții. De aceea, tot ceea ce este legat de CFM, tot ceea ce este legat de rolul acestei instituții este pus în paranteze. Însă, vreau să ținem cont și de faptul că există un calendar că la 1 ianuarie 2014, într-un fel sau altul, va trebui să garantăm tranziția lentă de la sistemul actual la noul sistem. De aceea, accentul acestui regulament este să încerce să identifice exact zonele, atât în ceea ce este dezvoltarea rurală și plățile directe, unde este nevoie de o perioadă de tranziție în mod clar cum se face uh, tranziția la plăți directe fără să se clarifice. Nu, cifrele, acest lucru nu este posibil. Însă cred că cu toții uh, facem astfel încât să clarificăm aceste cifre cât mai curând, pentru că alminter tranziția va fi mai anevoioasă. Am înțeles întru totul ceea ce ați spus în legătură cu necesitatea de a avea niște cifre precise, cifre exacte și o să transmit uh, uh mesajul colegilor care răspunde acest lucru. Însă cred că știți cu toții, cunoașteți cu toți uh, situația care există. După părerea mea este mai ușor să abordez cifrele de la plățile directe, pentru că aceste plăți directe au fost hotărâte într-o manieră transparentă, uh, dar este, mai mult, este nevoie de mai multă claritate în ceea ce privește dezvoltarea rurală. Aici v-ați făcut uh, uh, foarte clar, v-ați împărtășit punctul de vedere. Și respect întru totul ceea ce ați spus și le voi ridica și eu la rândul meu. Ultimul lucru la care vreau să mă refer este dezvoltarea rurală. Măsurile de dezvoltare rurală vor avea o oarecare continuitate și vor suferi unele schimbări. Avantajul că măsurile uh, de dezvoltare rurală au o serie de flexibilitate în ceea ce privește alocarea fondurilor uh, de la an la an. Toate regiunile și statele membre încearcă în momentul de față să își pregătească programele viitoare, programele următoare, cu o logică care să uh, respecte uh, cadrul um, care a fost stabilit în comisie și încercăm să uh, finalizăm liniile mari ale acestui program, prioritățile până în vară. Sigur, vor exista ajustări la acest, în aceste programe de îndată ce vom cunoaște detaliile în legătură cu ceea ce s-a convenit. Știm cu toții că există un domeniu și anume înverzirea, ecologizarea, ce va include aceasta care ne va permite să uh, stabilim uh, acest baseline și în felul acesta vom hotărâ cum uh, programele uh, de uh, ag, uh, agrimediu vor arăta în următoarea perioadă. Deci ceea ce încercăm să identificăm în acest sens este care sunt aceste măsuri și care sunt zonele în care se poate face o trecere lentă pe baza uh, Uh, regulilor existente și să lăsăm deschise posibilitățile de ajustare de îndată ce clarificăm celelalte domenii. Deci, uh, domnule președinte, cred că în linii mari am explicat care este uh, logica care stă la baza acestei propuneri și subliniez că tot ceea ce este legat de deciziile legate de cadrul financiar multianual se află în paranteze tocmai ca o dovadă a respectului pentru această instituție și a discuției discuțiilor de finalizare a acestui acord. Vă mulțumesc foarte mult! Președintele, mulțumesc, Tasos. Cred că lucrurile au fost cât se poate de clare. Nu știu dacă dorește cineva să mai intervine. Ba da, uh, Irace, doamna Irace, vă rog. Îmi cer scuze, dar uh, tot uh, am această îndoială, 6, 22% prezentat pentru Spania uh, în uh, anex. E vorba de aplicarea disciplinei financiare sau este o reducere? Vă rog să-mi spuneți legat de această cifră pentru că este important. Președintele, da, Tasos, poate că poți să explice acest lucru chiar dacă cred că vei spune da. Tasos. Da, răspunsul este da dar vom încerca să transmitem tabele cu detalii suplimentare pentru a avea o imagine mai clară. Vă mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc comisiei, mulțumesc domnului director uh, Tasos. Irace, uh, după cum vezi, uh, comisia se bazează pe concluziile summitului din 7-8 februarie. Dar uh, trebuie să înțelegeți că Parlamentul European nu a dat uh, lumina verde uh, pentru asta. Luis Capulos. Aș vrea să spun că apreciez faptul că directorul din partea Comisiei recunoaște faptul că este că a fost introdus un grad mai mare de transparență. L-am auzit spunând că acordurile au un plus de transparență și că absolut totul trebuie tratat cu același grad de transparență. Prin urmare, aș dori să cer comisiei, să cer comisiei să ne trimită uh, Uh, anvelopele financiare care au fost convenite în uh, Consiliu pe data de 8 februarie, pentru că se pare că negocierile au fost finalizate. Atunci când au plecat de la Consiliu, miniștrii au uh, anunțat care sunt aceste cifre pe care le comunicau pentru cel de-al doilea pilon. Deci ar fi util ca Parlamentul să afle aceste uh, cifre. Președintele, bine, mulțumesc, Luis, și cred că fără nicio îndoială, putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, prezentarea unui studiu privind rolul proteaginoaselor la nivelul uh, mediului în noua politică agricolă comună. Așadar, o salut pe uh, doamna Christine Watson, ea va fi cea care va prezenta acest studiu în legătură cu avantajele potențiale pentru mediu în uh, proteaginoase, în noua politică agricolă comună. Deci, bun venit, bun venit dumneavoastră și celorlalți uh, cinci um, cercetători, Peter Sander, Andrea Bus, Sara Pressler, de la Centrul uh, de Cercetare Agricolă din uh, Germania. Am să vă dau cuvântul acum, doamna Watson, și aș dori să-i uh, rog apoi pe colegi să intervină. Aveți 20 uh, de minute la dispoziție. Bună dimineața tuturor și vă mulțumesc uh, pentru posibilitatea de a vă prezenta acest studiu. Aveți în fața dumneavoastră un proiect de raport și chiar de când am uh, scris acest proiect de raport, lucrurile au evoluat. Raportul nostru se bazează pe date științifice pentru a face recomandări, dar bineînțeles uh, Um, vom saluta și contribuțiile dumneavoastră pentru versiunea finală a raportului. Aș dori să încep prin a vă aminti ce sunt um, culturile proteaginoase și de ce sunt ele importante. Toate acestea fac parte din familia leguminoaselor, uh, inclusiv um, mazăre, uh, fasole, lupin și soia. Elementul esențial care ne, inter- care ne interesează este faptul că leguminoasele și proteaginoaselor fac ceea ce se numește fixarea azotului, fixarea bio- biologică a azotului. Dacă vă uitați la uh, imaginea cu rădăcinile acestor plante, veți vedea mici noduli pe uh, rădăcinile acestor plante, iar bacteriile care trăiesc în acești noduli pot lua azotul din uh, natură și să îl fixeze, să îl transforme în proteine. De asemenea, există și un, um, un, o înflorire tipică pentru aceste plante pe care um, cei care uh, grădinăresc uh, le recunosc cu ușurință. Vorbim așadar, după cum spuneam, despre uh, mazăre, uh, fasole, lupin, uh, linte. Există apoi și uh, leguminoase um, sălbatice, să spunem așa, cum ar fi um, lucerna. Uh, informații mai multe despre acest tip de plante le veți găsi în anex, într-una dintre anexele raportului. Producția uh, europeană de uh, animale uh, Uh, depinde de importuri de, uh, de proteine. Și dacă vă uitați pe, în graficul pe, uh, din partea stângă, veți vedea creșterea importurilor de soia. Am, linia neagră vă arată prețul pentru soia, pentru turtă de soia și pentru Uh, boabe de soia și vedeți că a existat o creștere semnificativă a prețului și vă puteți gândi că există un uh, efect în acest uh, sens. Ne putem gândi la importuri de soia în, ca și cantitate, dar putem să ne gândim și la suprafața de teren din afara Europei necesară pentru a produce această uh, soia. Și ce vedeți este, în stânga este exportul în funcție de suprafața uh, utilizată și majoritatea acestea sunt carbohidrați ce exportăm și importul în proteine. Este vorba de aproximativ 15 milioane de hectare de pământ din afara Europei pe care sunt cultivate aceste plante. În același timp, proporția uh, suprafețelor utilizate în uh, Europa pentru uh, proteaginoase este foarte scăzută cele mai uh, închise la culoare zone arată zone în care se ajunge până la 25% uh, proporție de proteaginoase, dar restul sunt mai puțin. În ceea ce privește agricultorii care ar produce proteaginoase, uh, s-ar crea economii foarte mari pentru, um, pentru că ar trebui să se folosească mult mai puțin um, um, îngrășământ pe bază de azot. Și asta nu numai pentru recolta actuală, cât și pentru recolta, recolta următoare. Apoi, proteaginoasele, ca parte din rotația um, culturilor, poate nu numai să uh, aducă um, un aport de azot pentru cultura următoare, ci și uh, poate uh, reduce uh, bolile care afectează plantele, dar poate și îmbunătăți fertilitatea și condiția în general a solului, starea solului. Deci um, are loc o creștere a randamentului în um, recolta următoare. Apoi există avantaje uh, ecologice asociate cu ciclul azotului. Am discutat despre reducerea uh, fertilizatorilor pe bază de azot dar se reduce și utilizarea energiei fosile necesară pentru producerea acestor um, fertilizatori și uh, se reduc, reduc și emisiile de gaze cu efect de seră, inclus, mai ales oxid, oxidul de azot. La uh, culturile de proteaginoase, oxidul de azot este um, emis în cantități mult mai mici. Un alt aspect, uh, un efect uh, ecologic al acestor culturi ține de biodiversitate. Vedeți florile um, de o culoare foarte puternică, care sunt foarte um, atrăgătoare pentru albine și alte insecte uh, din sistemul ecologic agricol. De asemenea, aceste plante oferă um, o biodiversitate în interiorul solului, nu numai uh, deasupra lui. Unul dintre aspectele referitoare la importul uh, de proteine este, se referă la ce se întâmplă în locurile în care se cresc aceste proteine, aceste proteaginoase. O mare parte din proteaginoasele importate vin din uh, Uh, America Latină și vedeți uh, în uh, imagini că după ce a fost crescută soia mai mult timp, mai mult timp pe un teren, pământul, solul se degradează. Deci există un impact ecologic al, um, al creșterii acestor, acestor plante în țara de origine. Iată un grafic oarecum mai complicat, dar ce arată el? Uh, analiza ciclului vieții pentru a compara impactul asupra mediului al uh, materiilor uh, prime, a produselor și a proceselor asociate cu producția de carne în Europa. Ce am făcut aici? Am preluat date din literatură, în partea de sus a graficului, și se compară uh, furajul um, crescut în Europa cu soia importată. Și mesajul important este câte dintre cifre sunt verzi. Verde este un avantaj um, de mediu față de soia importată. Există unele cazuri în care există efecte negative, dar există efecte pozitive importante în ceea ce privește nevoia de energie și uh, emisiile de uh, gaze cu efect de seră. Uh, jos, pe ultimul rând, se văd beneficiile de a crește aceste proteaginoase pe ferma în care sunt crescute și animalele. Creșterea în consumul de carne de porc și de pui este uh, cea care uh, a dus la creșterea importurilor de, uh, de proteine. Vedeți ce s-a întâmplat între 1960 și 2010. Um, partea de jos se referă la carnea de vită. Vedeți că aici nu s-a schimbat foarte mult, dar dacă vă uitați la celelalte două um, părți mai închise ale graficului, acestea sunt carnea de porc și de pui. Și vedeți că odată ce cu creșterea consumului de carne crește și uh, consumul de soia, care este în uh, linia neagră prevăzut. Există o serie de provocări agronomice uh, ce țin de creșterea culturii de proteaginoase în Europa. Pe această cifră, pe acest grafic, puteți vedea din, că între 1960 și 2010 Um, um, producția de grâu a crescut um, foarte mult. Vedeți, asta este linia cea mai de sus. Vedeți că producția de grâu aproape s-a triplat din 1960. Mai jos vedeți producția de soia și randamentul, cultura de uh, soia în Europa și în Statele Unite. Ce reprezintă aceste cifre? uh, o investiție în creșterea de, uh, de plante. Există uh, și o bună selecționare. Este foarte clar că există un avantaj pentru producția de grâu în Europa. Însă, în același timp, uh, uh prețul uh, so- uh, boabelor de soia crește și asta ar putea aduce un avantaj competitiv în viitor puteți vedea că au existat o serie de intervenții um, din punct de vedere al politicilor pentru a încerca să se crească um, cultura de um, proporția um, proteaginoaselor în Europa. Dar puteți vedea că între 1960 și 2010 um, suprafețele pe care se cultivau acestea au scăzut. Vedeți, uh, pentru mazăre și soia Uh, ce s-a întâmplat, uh, este clar că scăderea nu, nu a fost întreruptă în ceea ce privește suprafețele acoperite de, de aceste plante. Ceea ce trebuie să facem acum este să ne gândim cum am putea, prin politici, să schimbăm situația. Cultura proteaginoaselor are efecte complexe Trebuie să ne gândim la politici integrate, uh, bazate pe o serie întreagă de măsuri uh, în acest sens. Dacă dorim să uh, compensăm deficitul proteinelor, trebuie să ne gândim la măsuri în, cadrul PAC, dar trebuie să fie ceva echilibrat, nu putem să forțăm pe nimeni să crească leguminoase. Nu vorbim despre obiective, ținte pentru produc producția de Uh, proteaginoase, ci vorbim despre reducerea uh, practicilor nedorite și, când este posibil, încurajarea uh, cultivării acestor plante. Există o serie întreagă de motive pentru care este justificată intervenția publică. Uh, și sper că vom putea să vă arătăm câteva dintre ele. Există beneficii la nivelul fermelor, există beneficii la nivelul PAC și la nivelul uh, politicilor de mediu. Am, vă vom arăta câteva opțiuni. Prima despre care doresc să vă vorbesc este uh, cea referitoare la cerințele de diversificare a culturilor prevederile actuale din PAC nu vor duce la schimbări semnificative. Dacă ar fi să creeze schimbări semnificative, în loc să se înlocuiască o cereală cu alte cereale, trebuie să ne gândim la măsuri care să prevadă măsuri de rotația culturilor sau măcar uh, schimbarea unui tip de cultură cu altul. Și există uh, argumente ecologice în acest sens. Pe de altă parte, s-ar putea să existe o pierderea libertății referitor la ce se poate crește și s-ar putea să fie vorba de culturi mai puțin profitabile. O a doua um, opțiune ar fi clasificarea uh, zonelor pe care se cresc leguminoase ca zone de, um, care contribuie la zonele de uh, interes uh, ecologic. Asta însă uh, nu trebuie să însemne că se reduc celelalte măsuri uh, pozitive uh, din, din domeniul agrimediului. Dar ar putea să joace un rol în locuri în care agricultura este foarte intensă. A treia opțiune de politici ar fi s-ar referi la sisteme de sprijin voluntare Există prevederi pentru astfel de sisteme voluntare cuplate și asta pentru a face față provocărilor din anumite domenii. Ar putea fi important, așadar, în uh, cultura proteaginoaselor. Dacă toate statele membre ar adopta această măsură, am putea trece de la cel puțin de la 2% suprafață acoperită de proteaginoase până la aproximativ 6%. Bineînțeles, uh, subvențiile ar trebui să fie ridicate pentru ca această opțiune să funcționeze. Mai avem trei opțiuni uh, în cadrul PAC. Una ar fi să promovăm uh, leguminoasele prin sistemele de agrimediu ar fi similar cu una dintre, produsele, dintre propunerile inițiale, dar fără pierderea libertății. Ar fi o abordare bazată pe peisaj și ar fi nevoie de o abordare flexibilă pentru a utiliza cât se poate de bine specificitățile locale, poate un sistem bazat pe puncte. O altă opțiune este să creștem sprijinul pentru agricultura biologică creșterea supraf uh, suprafeței de agricultură biologică uh, va crește automat uh, suprafețele cu leguminoase, pentru că agricultorii biologici nu pot utiliza fertilizanți pe bază de azot, deci vor crește aceste leguminoase pentru a-și fertiliza terenurile. Avantajul este că agricultura biologică are loc într-un cadru foarte strict prevăzuți. Însă ar fi o opțiune destul de scumpă și nu este vorba numai despre beneficiile leguminoaselor, ci este vorba și de uh, celelalte avantaje aduse de agricultura biologică. O altă opțiune în cadrul PAC ar fi investițiile în cercetare și progres tehnic și acest lucru s-ar putea întâmpla sub, în cadrul Orizont 2020. Știm din alte țări ale lumii că aceste culturi um, sunt susceptibile la rezultate de pe urma cercetării. Trebuie să îmbunătățim performanța acestor culturi pe termen lung, să stabilizăm randamentul, dar și să um, facem progrese în ceea ce privește um, boli și uh, prădători. De asemenea, trebuie să ne gândim de ce uh, un agricultor ar dori să uh, crească aceste plante și, bineînțeles, trebuie să um, compensăm uh, diferența cu diferența de cost până la cereale. Acestea au fost opțiunile de politici în interiorul PAC. Acum am să vă explic câteva opțiuni în afara PAC. Culturile de proteaginoase sunt în mod evident uh, parte din politicile de uh, protecția mediului. Dacă dorim să combatem emisiile de oxid de azot și de uh, dioxid de carbon, um, vom obține acest efect prin culturile de proteaginoase, mai ales prin reducerea fertilizanților. A doua opțiune se referă la politici bazate pe nutrienți Cunoaștem directiva cadru apă, de exemplu. Taxarea fertilizatorilor este o opțiune din cauza impactului asupra mediului, însă trebuie să ne gândim că impactul unei astfel de măsuri ar fi diferit în, alt, în diferite regiuni și ar putea duce chiar la uh, producție mai intensă pentru a se utiliza în mod mai eficient acest tip de îngrășământ. politicile pe bază de uh, nutrienți au, au fost uh, folosite pentru echilibrarea situației. O ultimă opțiune în afara PAC este cea care se referă la sprijinirea inițiativelor producătorilor. Acestea vor veni atât de jos cât și de sus. Um, un exemplu este um, Asociația de, um, crește, de, a Crescătorilor de Soia din zona Dunării. În concluzie, deficitul uh, culturilor de prote- proteaginoase din Europa se bazează pe un dezechilibru între producția și consumul de proteine. Dacă putem crește producția de proteaginoase, acest lucru va contribui la dezvoltarea unei agriculturi mai durabile și mai echilibrate. Și acesta este cheia aici, să ne gândim cum putem să obținem un sistem agricol mai echilibrat. Sper că am putut să vă justificăm faptul că intervenția publică este justificată dezvoltarea unor uh, culturi mai bune de proteaginoase pentru agricultori crește uh, conservarea resurselor și beneficiile mediului. Deci uh, există beneficii atât pentru agricultor, cât și pentru public. De asemenea, faptul că um, prețurile la soia și la uh, îngrășăminte cresc poate fi un element de încurajare pentru cultura de, culturile de proteaginoase. Voi dori să închei Uh, prin a mulțumi uh, departament, Departamentului de Politici pentru finanțarea acestui studiu, dar și uh, pentru dar și celui de-al șaptelea program cadru, pentru că am fost susținuți în cadrul acestui program. Vă mulțumesc! Bine, grație alla profesoressa Watson. Mulțumesc foarte mult, doamnă Watson. Aș dori acum să le dau cuvântul colegilor. Doamna Oselin și apoi uh, George Lyon. Domnul Hosling, mulțumesc. Aș dori să mulțumesc um, autorilor uh, studiului pentru ceea ce au prezentat. Trebuie să vă spun că pentru această reformă a PAC, uh, studiul dumneavoastră vine cu câteva zile prea târziu. Eu Mm, am avut un raport referitor la plantele proteaginoase în urmă cu 2 ani și l-am uh, îndreptat în aceeași direcție uh, și am subliniat rolul leguminoaselor în PAC. Și am spus că se poate include acest lucru în PAC. De exemplu, uh, să se introducă leguminoasele în rotațiile de cultură, nu numai să aibă loc o diversificare a culturilor. O mare șansă s-a pierdut aici. Singurul lucru care a fost preluat în PAC referitor la leguminoase se referă la uh, zonele uh, de interes ecologic. Este o mică, este un început, dar nu este suficient. În urmă cu două săptămâni am fost în America de Sud, în Argentina și în Paraguay și pot să vă spun că ce am văzut, uh, cantitatea de monocultură de soia pe care am văzut-o are de-a face cu agricultura noastră. Se crește în Argentina, în Argentina soia pe 70% din suprafață și asta nu este rezonabil și cu siguranță nu va mai putea continua prea mult uh, așa cum se face acum. Și asta are de-a face cu faptul că noi, creăm cererea în Europa pentru asta și suntem responsabili pentru faptul că se crește atâta soia în condiții extreme, dar și pentru faptul că în același timp se uh, defrișează păduri în Argentina pentru producția de carne de vită. Trebuie să spunem clar aceste lucruri, pentru că dacă nu, uh, nu ne vom da seama de legăturile care se creează și există legături uh, între consumul nostru și uh, ce se întâmplă în America de Sud. Și asta nu poate să aibă uh, de-a face cu o politică agricolă rezonabilă. Pentru noi, um, consecința logică ar trebui, ar trebui să fie stimularea culturii leguminoaselor și mie îmi lipsește în politica agricolă dorința, voința politică serioasă de a face acest lucru. Am discutat și cu Comisia pe acest uh, subiect, uh, iar, uh, de fapt, Comisia ne-a răspuns la întrebările noastre cu o tăcere pe care nu a, pe care nu a vrut să o încalce. Poate că nu se dorește perturbarea negocierilor cu statele Mercosur, Um, și poate că de aceea nu se dorește uh, să se vină cu o inițiativă proprie referitoare la proteaginoase. Propunerile făcute uh, în negocieri este foarte important să obținem uh, plăți cuplate pentru leguminoase. Altfel nu putem uh, să obținem această producție. Dacă nu reușim să introducem asta în rotație, trebuie să oferim plăți cuplate. Trebuie să spunem foarte clar, în Europa am pierdut potențialul de a face progrese în uh, creșterea animalelor dacă nu mai avem decât 1,8% suprafețe uh, acoperite cu leguminoase dacă ne uităm la ce fel de progrese s-au făcut în alte domenii în creșterea uh, plantelor, atunci, uh, bineînțeles că agricultorii vor spune că nu mai merită să crească leguminoase. Trebuie să investim în cercetare, să sprijinim uh, rețele precum cea a statelor dunărene. Dar în acest domeniu al leguminoaselor există un potențial enorm și el nu este folosit în Europa. Cât despre aspectele pozitive pentru mediu, nici măcar nu trebuie subliniat acest lucru. Eu sunt agricultor uh, biologic și uh, este necesar să folosim leguminoasele pentru că altfel nu avem azot. Dar nu este vorba numai de, de agricultura uh, biologică, ci uh, poate fi și pentru agricultura convențională un mare avantaj pentru că se economisesc uh, costurile pentru îngrășământ. Vă mulțumesc pentru studiu. Noi vom continua să luptăm pentru a introduce leguminoasele în uh, politica agricolă comună ca element uh, important pentru biodiversitate și pentru agricultură în general și dacă această reformă nu ne uh, reușește, vom încerca ca cel puțin în următoarea reformă a PAC uh, să acordăm un rol mult mai important leguminoaselor. Mulțumesc. Grazie Martin, adesso la parola George. Mulțumesc foarte mult. George Lyon acum. și s ar dori să intervină. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc prezentatorilor pentru această prezentare foarte bună. Dacă mă amintesc bine, chiar și atunci când subvenționam puternic uh, culturile proteaginoase, uh, aduc aminte că aveam uh, fava și linte în, și lupin în uh, Regatul Unit, principala provocare este că majoritatea agricultorilor care voiau să le folosească au descoperit că erau niște recolte care aveau niște randamente variabile și uh, chiar uh, extreme. Erau greu de îngrijit, pentru că dacă exista um, un anotimp prea ploios, era imposibil de recoltat cultura și agricultorii au uh, cedat pur și simplu și au renunțat pentru că uh, această cultură nu era una de încredere, era prezenta riscuri foarte mari și de aceea mi se pare că provocarea adevărată este să găsim soiuri care să vină cu un randament constant și care să facă față condițiilor meteo din Europa. Poate ne puteți explica uh, de ce uh, nu s-au îmbunătățit până acum varietățile uh, pe care, care se cultivă, având în vedere uh, potențial uriaș care ar exista dacă aceste culturi ar fi dezvoltate pentru condițiile europene. Apoi, deși sunt uh, deși legumele, leguminoasele sunt o sursă de uh, proteină, Uh, dacă ești crescător de animale, uh, soia întotdeauna este considerată drept cea mai bună proteină pentru vacile de lapte și pentru vacile de carne. Deci, uh, întotdeauna, de la distanță, pare să fie cea mai bună proteină dincolo de orice alte surse. Poate ați putea să comentați câte ceva, pentru că întotdeauna elementul conducător pe, pe piață este acesta. Deci, orice fel de Uh, sfat încerci să dai, uh, soia este esențială pentru uh, culturile de proteaginase și pentru crescătorii de vită în general. Mulțumesc, George. Avem o propunere la care Martin s-a referit deja și am vrea să existe această creștere uh, a tipurilor de recolte. Deci sperăm că vom putea să primim vești bune. Tasos, ai vrut să intervii și apoi îi dau din nou cuvântul doamnei profesor Watson. Mulțumesc. Am identificat și noi câteva elemente și uh, dorim să mulțumim uh, uh, celor care au muncit la acest studiu pentru o prezentare extrem de bună, mai ales în ceea ce privește beneficiile de mediu ale culturilor proteaginoase. Aș vrea de asemenea să spun că toate propunerile pe care le-am identificat fac parte din discuție mai mult sau mai puțin Uh, în ceea ce privește reformarea CAP. Cred că este, uh, PAC, mă scuzați, cred că este important să clarificăm că există elemente diferite legate de economia sectorului și uh, alte elemente legate de potențial și de beneficiile de mediu și trebuie să găsim o cale să le unim. Dar pentru asta trebuie să uh, vedem, să interpretăm faptele și cred că cel mai bun mod de a face asta este să analizați uh, diagramele 5 și 14 Uh, cele legate de dependența de zone ale UE și uh, avantajul uh, randamentului de grâu față de culturile protaginoase în Europa. De ce este important? Pentru că un calcul destul de simplu este ce s-ar întâmpla dacă am ține cont de absolut toți factorii. Dacă în loc de grâu am produce soia sau alte proteaginoase în Europa, nu doar Europa, ci lumea întreagă ar avea un deficit mai mare de cereale. Impactul global ar fi o producție mai scăzută de grâne la nivel global cu prețuri mai mari. Și, în mod clar, acest uh, lucru arată un factor economic care trebuie să fie luat în calcul. Și tocmai acest factor explică de ce treptat uh, culturile protaginoase nu au uh, căpătat un avantaj față de cereale. Asta înseamnă că n-ar trebui să ne pese de impact? Nu, din potrivă. Ar trebui să ne pese de impactul pe care niște, pe care o producție de cereale intensificată și nediversificată ar putea să-l aibă. Dar trebuie să facem acest lucru răspunzând mai întâi la o întrebare. Vorbim despre soia, acolo unde credem că nu avem un avantaj economic pentru că altfel fermierii ar fi făcut-o deja, sau vorbim despre beneficiile uh, de mediu ale altor culturi uh, proteaginoase, ceea ce este foarte important oricum, dar dacă facem asta trebuie să vedem care este cel mai bun mod de a rezolva lucrurile. Credem că cercetătorii au identificat în mod corect o combinare de politici, o abordare integrată care analizează specificitățile fiecarei țări și regiuni pentru a determina care este cea mai bună politică de aplicat. Și cred că asta este o concluzie foarte bună cu care suntem perfect de acord și de care o să ținem cont. Și vreau să subliniez că ecologizarea, ă, diversificarea, rotația culturilor sunt elemente importante, dar ele singure, fără uh, uh, acoperirea acestui gol între cunoștințe și bune practici, nu o să ajungem nicăieri. Și de data asta am dublat sumele disponibile pentru cercetările în agricultură și o mare parte din fonduri uh, va ajunge fix la prioritățile noastre, încercând să identificăm cele mai bune moduri de a obține beneficii de mediu din culturile de protaginoasă. Mulțumesc! Mulțumim Comisiei. Martin, ai cuvântul. Mulțumesc pentru că îmi permiteți să intervin din nou. Comisia tocmai a spus că dacă cultivăm proteaginoase, uh, scade producția de grâu. Dar putem să acceptăm ca într-o parte a pământului să se crească numai soia, acolo unde clima nu este foarte diferită de Europa, dar este mult mai avantajos uh, din punct de vedere economic, pentru că se poate folosi uh, soia modificată genetic în legătură cu glifosat Uh, care are efecte pe termen lung asupra mediului. Și acest model utilizat în Argentina, Paraguay și alte uh, state nu este durabil și este un model foarte criticat. Devenim dependent, de, dependenți de importuri uh, care vin dintr-un sistem care nu este durabil. Noi producim uh, grâul și America de Sud uh, să producă soia, să spunem asta, că este o distribuție a muncii, uh, nu mi se pare corect, pentru că niciunul dintre sisteme nu este durabil. Și când spuneți că uh, nu există un interes de a scădea uh, producția de grâu, trebuie să ne gândim și la asta. Și apoi, referitor la acest studiu, ieri am purtat o discuție și de fiecare dată când am, vorbeam despre proteaginoase și uh, proteine, se vorbea despre rapiță. Rapița nu este o leguminoasă, uh, dar pe lângă ulei produce și un furaj uh, bogat în proteine. Dar nu putem să restrângem uh, discuția în Europa numai la rapiță. Trebuie să ne gândim și la leguminoase, pentru că acestea aduc beneficii pozitive pentru mediu. Bine, grație. Direi că... Mulțumesc foarte mult. Cred că nu mai există alte solicitări de intervenție, așa încât o să-i dau din nou cuvântul uh, doamnei doctor Watson pentru câteva concluzii. Vă mulțumim foarte mult pentru uh, prezentarea extrem de interesantă pe care ați făcut-o. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru toate observațiile și întrebările. Uh, haideți să vorbim mai întâi despre rapiță. Uh, semințele oleaginoase uh, au un randament mai mic per hectar decât uh, legumele și proteaginoasele și necesită și fertilizator cu azot, deci avem un avantaj aici. Apoi a existat o provocare în ceea ce privește crescătorii de animale și o să-l rog pe colegul Fred Stoddard să răspundă numele studiului la asta. Da, funcționează microfonul. Da, presupunerea era că crescătorii au dat greș. Crescătorii de animale au făcut uh, progrese, dar uh, problema este ține de investiții și de știință și de aplicarea științei. În Australia și în Canada, acolo unde uh, există investiții publice mult mai mari în culturile de leguminoase, Uh, creșterea de animale o ducem, uh, crescătorii de animale o duc mult mai bine. Deci aplicarea științei în cultivarea de plante, în leguminoase în Europa este mult în urma cerealelor, pentru că leguminoasele uh, reprezintă un element minor aici, e un cerc vicios, pentru că rămân un element minor având în vedere că nu există investiții și nu există investiții pentru că este o recoltă minoră. Dar agricultorii care sunt atenți la culturile de leguminoase, de regulă, obțin rezultate mult mai bune decât uh, cei din care am cunoscut foarte mulți, pe care le aruncă uh, în pământ și după aia uită de ele, pentru că până la urmă își produc singure îngrășămintele, deci nu au nevoie de ajutor. Deci cei mai buni uh, fermieri, cei mai buni agricultori obțin rezultate bune. Uh, Uh, cu leguminoasele. Ceilalți uh, obțin rezultate mult mai proaste. Cu toate acestea, există o problemă cu crescătorii de animale și problema este una de investiții. Pentru că nu știm, nu avem informațiile științifice de, pentru a face progrese rapide încă. Și acest lucru uh, se va întâmpla odată cu progresele în genetică care s-au întâmplat în ultimii ani. Bun, mulțumesc foarte mult. Cred că observațiile legate de uh, dificultățile de recoltare ale acestor culturi uh, sunt extrem de importante. Au existat multe observații din partea Comisiei și a altora în ceea ce privește avantajele comparative și aș vrea să-l loc pe colegul meu să spună câte ceva. O observație de natură generală. Întrebările și observațiile deputaților și a, ale Comisiei just, sunt justificate de probele științifice uh, în ceea ce privește punctele de vedere exprimate. Deci discuția aici este o discuție de foarte bună calitate uh, și se bazează pe probe. Deci aveți uh, niște deputați foarte bine informați. Uh, Comisia a subliniat un fapt uh, de neevitat. Uh, Europa este un loc potrivit pentru cultivarea de cereale și este un loc potrivit și pentru culturile de proteaginoase, dar nu este mai bun, mult mai bun decât alte locuri. Deci Europa mm, nu are are un uh, avantaj comparativ dacă uh, își cultivă pământul cu cereale. Deci uh, va exista în condiții uh, economice normale, va exista o alocare a resurselor către cereale. Dar beneficiile publice ale unei agriculturi mai echilibrate sunt clare, pentru că în producția de cereale ne lovim cu bariere, ne lovim de bariere, uh, depășim limite și randamentele de cereale în anumite țări Uh, stagnează pentru că au ajuns la limita rotației de culturi. Deci diversificarea culturilor și reechilibrarea agriculturii uh, ar ajuta nu doar culturile de proteaginoase și deficitul de proteine, ci ar consolida și uh, producția celorlalte culturi. Mulțumesc. Salutăm oricum uh, uh, toate observațiile dumneavoastră și uh, vom avea o versiune finală a raportului. Mulțumesc. Ok, very well indeed. Grazie ancora. Direi che possiamo... Mulțumesc foarte mult. Cred că putem deci să închidem acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc foarte mult. Ajungem deci la punctul 12. Ceaba, ești aici? Bun. Deci, propunerea de directivă în ceea ce privește apropierea actelor cu puterea de lege și actelor administrative ale statelor membre, în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și a produselor aferente. Domnul Ceaba Sandor Tabaci este raportorul, este al doilea schimb de puncte de vedere în ceea ce privește propunerea Comisiei de directivă privind apropierea actelor cu puterea de lege în ceea ce privește fabricarea și vânzarea tutunului și a produselor aferente. Colegul nostru își va prezenta proiectul de aviz pe marginea acestei propuneri. După cum am văzut luna trecută, Există niște aspecte destul de politice, uh, cu încărcătură politică în acest uh, dosar. Mâine este termenul limită pentru depunerea amendamentelor, 26 aprilie, deci la ora 12 și votul în comisie va avea loc pe 29 și 30 mai. Ceaba, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Grazie. Kedves kollégák! Mulțumesc foarte mult, dragi colegi! Pe baza discuțiilor de la reuniunea anterioară au apărut mai multe elemente care s-au clarificat. Uh, ieri am luat parte la ședința Comisiei ENVI pentru că sunt și eu membru al acestei uh, comisii și nu vreau să mă lansez într-o repetare a ceea ce am spus uh, în uh, ocaziile anterioare. Aș dori să mă concentrez asupra subiectelor care sunt încă subiectul unor dispute, mai ales la Comisia ENVI. Și în Comisia Agri, cred că, cel puțin deocamdată, nu există nicio linie de divizare sau niciun domeniu în care disputele să fie de netrecut. Doi sau trei deputați au depus amendamente. Trei deputați din câte văd Evident, după cum s-a um, subliniat deja, termenul limită este mâine și există câteva elemente asupra cărora aș dori să vă atrag atenția. În primul rând, trebuie să apărăm interesele producătorilor europeni de tutuni. În momentul de față, din câte pot eu să-mi dau seama, modificarea directivei nu periclitează sau nu amenință situația producătorilor de tutun din Europa cel puțin până la această dată. Nu am avut niciun studiu de impact din partea Comisiei Europene pentru a vedea care este uh, impactul uh, acestei directive privind uh, produsele din tutun asupra uh, producătorilor de tutun. Și când spun că nu văd niciun risc deosebit sau nicio amenințare deosebită aici, deși nu uh, am niciun fel de confirmare din partea unui studiu de impact care mi-ar da dreptul să spun asta, Cred totuși că trebuie să clarificăm uh, faptul că se poate uh, produce în continuare uh, un anumit tip de tutun care este extrem de important pentru Grecia, Polonia, Bulgaria și multe alte state. În proiectul meu de raport hogy nevesítsük meg, hogy igenis a cukor használhat. Am subliniat că tutunul Burley trebuie să rămână în continuare aici și de asemenea că zahărul ar trebui folosit în prelucrarea tutunului pentru că este imposibil să produci tutun burley fără să uh, folosești zahărul drept aditiv. Acest lucru este sprijinit și uh, e important de subliniat faptul că la Comisia ENVI acest uh, subiect nu a fost deloc uh, controversat nici ieri și nici în alte ocazii și cred tocmai că este un lucru extrem de important de care trebuie să ținem cont și într-o oarecare măsură ne liniștește. Aici aș dori să solicit sprijinul Comisiei, pentru că vorbim despre crearea unui fond de prevenire a uh, fumatului la nivel european. Un astfel de fond există deja în Germania și uh, împiedică uh, fumătorii să se apuce de fumat, deci împiedică tinerii să se apuce de fumat. Și ar trebui să avem așa ceva la un nivel european. În ceea ce privește uh, uh, internetul uh, și vânzările pe internet, cred că ar trebui să interzicem aceste vânzări pe internet. Uh, eu uh, am uh, făcut uh, propriul meu uh, aviz aici și majoritatea membrilor de la Comisia Envi sprijină această idee. Nimeni din comisia noastră nu m-a contrazis, așa încât v-aș ruga și pe dumneavoastră să sprijiniți uh, o uh, interzicere a vânzării produselor din tutun pe internet, pentru că este extrem de periculos, pe de o parte pentru tineri și pe de altă parte uh, asta atrage uh, riscuri legate de comerțul cu produse ilicite. Dacă ne uităm la situația din Comisia Envi și la raportorul de acolo, trebuie să analizăm anumite tipuri de țigări. Va exista un atelier de lucru um, pe marginea acestui subiect și cred că trebuie să înțelegem că producătorii de tutun vor fi afectați de țigările electronice. Deci trebuie să analizăm uh, uh, aceste, vânzarea acestor tipuri de țigarete, pentru că, așa cum am spus, până în acest moment nu există o părere clară în acest sens. Deci trebuie să analizăm ce se întâmplă în practică, pentru că dacă nu se face o distinție între frunza de tutun ca element constitutiv al uh, unei țigarete și nu face o distinție de ingrediente, sau dacă nu faci o distinție între ingrediente și produse constitutive și ajungi într-un caz în instanță, uh, Uh, într-o speță similară cu cea pe care am avut-o cu mierea, trebuie să înțelegem că nu mai este o problemă ipotetică sau pur juridică, ci este un subiect pragmatic și dacă vorbim de liste pozitive și negative, în Germania și în Belgia, pe care le-am luat drept exemplu, dacă vorbim despre uh, arome, pentru că există unele care sunt permise și altele care sunt uh, interzise, sistem care funcționează foarte bine în Belgia și în Germania, uh, trebuie să putem aplica acest sistem în practică și în alte părți. De la Envi, raportorul crede că uh, comercializarea oricărui tip nou de uh, țigaretă ar trebui legată uh, de un uh, permis, de o licență de vânzare. Uh, deci industria de tutun nu poate să comercializeze uh, țigarete aromate care ar putea să uh, reprezinte un risc pentru tânăra generație. Știu că Comisia nu prea înțelege acest lucru, dar aș solicita Comisiei să analizeze exemplele date de Germania și de Belgia pentru că reprezintă un element extrem de important și trebuie să ne dăm seama care sunt aromele care vor fi autorizate și care nu vor fi autorizate. Analizând uh, pachetele individuale și ambalajele, există o decizie la Comisia Envi pentru că este un subiect uh, destul de controversat. Dacă ne uităm la Australia și la practicile de acolo, vedem că uh, ar trebui să fiu de acord cu doamna Clas care nu este prezent aici. Sunt de acord și cu oamenii care spun că în momentul de față există o suprareglementare și lucrurile sunt mult prea stricte, mult prea severe. Am vorbit și cu colegul Alvarez. Dacă începem să vorbim despre dimensiunile pachetului la milimetru, dacă ne uităm la pachetele individuale de țigări, uh, Trebuie să avem o gamă clară de dimensiuni, dar nu cred că ar trebui să suprareglementăm așa cum uh, am făcut-o când am vorbit despre curbura castravetelui. Deci cred că ar trebui să existe un oarecare spațiu de manevră la nivel național. În ceea ce privește uh, propunerea comisiei, am spus că trebuie să informăm consumatorii în legătură cu măsura în care produsele din tutun uh, dăunează sănătății. Uh, dăunător, foarte dăunător sau extrem de dăunător. Și acest lucru este extrem de important și ar trebui să putem informa consumatorii că toate produsele din tutun sunt dăunătoare, dar că există totuși grade uh, de risc. Și ceea ce am propus eu este să existe un inel negru dacă este dăunător, uh, două inele dacă este foarte dăunător și trei dacă este extrem de dăunător. Deci Comisia nu prea înțelege acest lucru și nu vrea să sprijine ideea nu există niciun argument de fond împotriva acestei idei de a informa consumatorii în legătură cu riscul legat de fumatul uh, de țigarete. Aici ar fi un lucru foarte bun dacă Comisia ne-ar asculta în sfârșit și ar asculta vocea Parlamentului pentru că la Comisia Envi mai mulți oratori au spus același lucru și aici, la fel, ultima dată, mulți vorbitori au spus același lucru. Și în concluzie, trebuie să spun că mai există un element pe care vreau să-l discut, un element care a fost deja menționat și mulți dintre colegii mei sprijină acest lucru. Vorbim despre actele de punere în aplicare și actele delegate. Actele delegate și cele de punere în aplicare în momentul de față, Comisia și-a acordat competențe uriașe pentru viitor și noi nu putem să permitem asta. Din punctul meu de vedere, am venit cu o propunere, în sensul că trebuie să creăm o situație în care Consiliul și Parlamentul să aibă ocazia să-și spună părerea pe viitor și trebuie să reducem numărul de acte de punere în aplicare ar trebui să avem acte delegate în schimb. Mulțumesc. Grație, Ceaba. Președintele, mulțumesc, Ceaba. Mulțumesc că ai făcut o treabă foarte bună. Sunt mulți uh, care doresc să intervină. Uh, Spiros, după care doamna Luling. Mulțumesc. Κεντρική υποχρέωσή μας είναι η διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών. Noi avem o obligație foarte importantă și o responsabilitate, și anume să asigurăm bunăstarea cetățenilor, dar și să le protejăm sănătatea. Nu este vorba de o, interdice, o interzicere a produselor pe baza de tutun, ci de anumite reglementări pentru piața ehm, cel mai eficient instrument care ar proteja mai ales tinerii de tutun uh, este cel uh, propus de uh, raportor. Sensibilizare, conștientizare și așa mai departe. Prevenția este foarte importantă. Considerăm că cel mai important lucru pentru comisia noastră se referă la acele 400 de mii de locuri de muncă pentru uh, producția de tutun uh, trebuie să fie protejate. Însă trebuie să nu uităm că este vorba de regiuni dezavantajate unde se cultivă tutunul și unde nu există posibilități alternative. De asemenea, nu putem să uităm că uh, în ultimii doi, poate chiar trei ani, la nivel mondial, au existat uh, eforturi de a exclude tutunul uh, european, produsele pe bază de tutun european, Deci, uh, pentru a putea pune pe piață tutunul, este nevoie și de uh, zahăr și asta este esențial pentru comisia noastră, și anume ca în acest uh, aviz să se spună clar că este permis o, o, un amestec cu zahărul. Și eu sunt de acord că acest lucru ar trebui să fie reglementat, ce este permis și ce nu de asemenea, aș vrea să atrag atenția asupra faptului că um, etichetarea nu este ceva ce ne privește neapărat pe noi. În ceea ce privește etichetarea, ar trebui să și prezentarea ar trebui să se prezinte o prezentare, un ambalaj uh, unitar, astfel încât să nu existe diferite tipuri de ambalaje și, bineînțeles, există reglementări pe care întreprinderile trebuie să le respecte. Aș dori ca uh, trebuie să se facă eforturi pentru ca bunurile să, pentru ca produsele să fie îmbunătățite. Mulțumesc. Uh, sprijin ceea ce ai spus și aș dori să spun următorul lucru. La dei laboratorii del tabacco, degli... Să fac o distinție între cei care lucrează în sector și apoi industria producătoare, prelucrătoare. Și singurul lucru pe care putem să-l facem este să ținem cont de interesele acestora. Acesta este motivul pentru care trebuie să uh, ne apărăm mandatul uh, de negociere, pentru că la anexa numărul 1, anexa 1 dă autorizarea de a se da subvenții acestui sector, nu producătorilor, ci uh, angajaților din acest sector. Doamna Luling. Da, mulțumesc, domnule președinte. După părerea mea, recent uh, Comisia are un talent rar să ne pună în față propuneri care pretind să apere sănătatea oamenilor și care au uh, mai ales uh, consecințe negative fără să apere sănătatea. Acest tip de propuneri, și ăsta este un exemplu, Astfel de propuneri se află la originea uh, unui euroscepticism în creștere. Eu cred că această propunere nu protejează viața fumătorilor, ci va omorî mai ales micile întreprinderi uh, de tutun din Uniunea Europeană, deci multe locuri de muncă numai în țara mea, dacă facem asta, dacă urmăm aceste propuneri exagerate făcute de comisie, o să uh, o să uh, uh omorâm 600-700 uh, de locuri de muncă. Suntem o țară mică, însă e vorba de slujbe ale muncitorilor necalificați. Majoritatea dintre aceștia sunt uh, femei care își cresc singure copiii, pentru că trebuie să ținem cont și de acest aspect. De asemenea, știți, există mișcări pentru a împiedica producerea de tutun brut în Uniunea Europeană. Eu sunt împotrivă, v-am spus-o deseori în acest cadru, că există regiuni în Uniunea Europeană unde se produce uh, tabac, uh, tutun de foarte bună calitate pe uh, mici suprafețe Eh, am vizitat astfel eh, de eh, locuri în Grecia, la nord cu frontiera cu Bulgaria. Am vizitat o astfel de regiune unde se cultivă un tutun special, deci trebuie să avem în vedere și aceste aspecte. Eu nu sunt o fumătoare, dar sunt un nefumător tolerant. Știu că există riscuri la adresa sănătății, spun asta tuturor prietenilor mei care fumează, Însă, dacă nu se lasă de fumat, ce poți să faci? Vor fi întotdeauna oameni care o să fumeze și nu poți să faci nimic. Aceste țigarete, tutunul, îl vom produce în Uniunea Europeană și vom crea locuri de muncă, o să uh, creăm un mijloc de viață pentru agricultori și uh, uh, lăsăm să supraviețuiască numai marile branduri, marile mărci, pentru că dacă urmăm uh, uh, propunerile comisiei, nu o să mai fie niciun loc uh, pe pachetul de țigarete să se vadă marca respectivă. Atâtea inscripții vor fi pe acest pachet. Și bineînțeles că în felul acesta nu se poate supraviețui unei astfel de reglementări. Sunt de asemenea preocupată și de felul în care articolul 6 este formulat în ceea ce privește uh, folosirea de arom, arome. De, de ce ne amestecăm noi? Mergem mult prea departe și cred că trebuie să spunem acest lucru, pentru că asta nu are nimic de a face cu uh, tabacismul, cu cei care fumă, uh, fumează. Cei care fumează o să continue să fumeze. Și trebuie, în primul rând, să încercăm să nu exagerăm așa cum o face Comisia. Deci eu nu sunt de părere că trebuie să uh, dăm curs unor astfel de interdicții. Asemenea, uh, raportorului sunt preocupată de uh, multitudinea de acte delegate. Aici o să facem amendamente și trebuie să vă mai spun un lucru. Știu că nu este cu predilecție de natură agricolă, dar e vorba de articolul 13. Nu înțeleg de ce pachetele de țigarete trebuie să conțină numai 20 de uh, țigări, uh, lungimea unei țigări uh, Camel și Marlboro. Dacă o uh, țigaretă care este uh, ambalată într-un pachet moale este mai nocivă decât una care este ambalată într-un alt tip uh, de ambalaj, uh, E vorba de taxe exagerate aici și contraproductive, mai ales în situația actuală și sper că vom avea un aviz rezonabil și o să încerc să contribu. Mulțumesc, uh, doamnă Luling. Domnul Corea. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor din umbră, aș vrea să îl felicit pe raportor. Uh, pentru raportul prezentat până acum. A introdus un grad mai mare de claritate juridică la propunerea Comisiei și încearcă să uh, apere uh, culturile de uh, tutun Uh, ingredientele sunt esențiale pentru producția de tutun în Uniunea Europeană. Este vorba de zahăr. De asemenea, au fost evidențiate o serie de aspecte unde trebuie să facem distinții între necesitatea de a reduce problemele pe care le presune pentru sănătate tutunul, uh, descurajând consumul uh, de către tineri și să facem o distinție de producția tutunului, care este perfect legală, iar cultivarea uh, tutunului este o sursă de existență pentru multe familii din Uniunea Europeană. Trebuie întreprinse măsuri care să țină cont de faptul că abolirea producției în Uniunea Europeană nu ar proteja sănătatea consumatorului. Am uh, avea atunci uh, importuri uh, din cantități mari din terțe țări cu standarde de calitate mai scăzute trebuie să ne uh, angajăm politic să protejăm culturile europene și din acest motiv cred că uh, raportul uh, trebuie consolidat în continuare. Trebuie să apară și nevoia unui studiu de impact în legătură cu consecințele asupra sectorului tutunului. Cred că raportorul spune că este împotriva includerii uh, uh, frunzelor de tutun în definiția uh, uh, ingredientelor. Trebuie să ținem cont de faptul că Comisia va Uh, folosi această definiție pentru decizii ulterioare. Apoi, posibilitatea de a avea o listă pozitivă și negativă în legătură cu ingrediente pentru produsele din tutun, care să aibă o aromă caracteristică. Uh, cred că în această privință Comisia Agri ar trebui să transmită un mesaj foarte clar producătorilor de tutun, garantând că statele membre uh, vor fi uh, în imposibilitatea de a preveni uh, utilizarea unor ingredienți care sunt indispensabili în uh, producția de tutun. Vrem cel puțin să avem o certitudine juridică pentru agricultorii, pentru fermierii de tutun. Așa cum s-a spus și cum s-a mai spus și în alte rânduri, Comisia și-a atribuit uh, mult prea mari competențe în legătură cu decizii ulterioare care ar putea să aibă un impact asupra culturii de tutun recoltările tutun. Și de aceea vom avea uh, un amendament în acest uh, sens cu Parlamentul ca colegiuitor. În ceea ce privește certitudinea juridică, Comisia a introdus un număr de aspecte ambigue care trebuie clarificate. Cred că Parlamentul trebuie să facă tot ce stă în putințe pentru a realiza un echilibru între cerințele de sănătate publică și impactul uh, directivei asupra economiei și asupra uh, locurilor uh, de muncă. Trebuie să respectăm principiul proporționalității. În același timp, uh, cred că este tot atât de important să ținem cont de faptul că această directivă nu trebuie să uh, amplifice comerțul ilegal cu produse din tutun. Comisia și statele membre trebuie să se asigure că atunci când această directivă intră în vigoare, nu va duce la o creștere a importurilor ilegale și a comerțului ilegal cu tutun. Salut intenția Comisiei Europene care încearcă să uh, intensifice lupta împotriva produselor neautorizate dar există o contradicție inerentă în această propunere atunci când se sugerează când sunt sugerate măsuri care ar putea duce la creșterea uh, activităților de comerț ilegal cu tutun. Poziția Uniunii Europene trebuie să fie compatibilă cu uh, standardele și regulile uh, OMC Cred că măsurile propuse în legătură cu ingredienții, modul în care produsele din tutun sunt uh, vândute, merg prea departe, pentru că nu uh, uh, țin cont de principiile uh, științifice și de regulile comerțului internațional. În legătură cu propunerea făcută de raportor, trebuie să spun că nu sunt uh, întru totul de acord cu sistemul de semnalizare uh, pentru indicarea gradului de periculozitate uh, pe care îl presupune uh, tutunul la adresa sănătății. După părerea mea, Dacă stabilim un astfel, instituim un astfel de sistem cu trei grade de periculozitate, uh, vom, nu ținem cont uh, de criterii științifice. Uh, s-a arătat acest lucru cu prostele alimentare și a eșuat și cu sistemul de semnalizare. La fel, În ceea ce privește ponderea uh, culturilor uh, de tutun în regiunile dezavantajate, sunt 90% uh, din producția de tutun din Spania este cantonată în Extremadura, în regiunea de unde provin eu. Avem un potențial agricol limitat în alte zone, de aceea Uh, această uh, cultură uh, creează locuri de muncă, e vorba de 9 ore de muncă pe hectar pe an, deci acest sector oferă locuri de muncă în, regiune, în regiuni unde nu există prea multe locuri de muncă. Aceasta duce la convergență și locuri de muncă în Uniunea Europeană. Președintele, mulțumesc domnul uh, vicepreședinte Paulson, după care urmează Scott. Mulțumesc uh, raportorului. Cred că, în general, ați făcut o treabă foarte bună în elaborarea acestui raport. Însă acum aș vrea să spun câteva lucruri uh, care nu îmi fac uh, plăcere să vorbesc despre ele. În uh, țara mea, în Suedia, poate că puteți înțelege dacă o să spun câteva cuvinte în legătură cu alcoolul în loc de nicotină. Alcoolul este la fel de periculos văzut din punct de vedere al uh, sănătății publice, la fel ca și nicotina. Știm că o cantitate mică de alcool 2 uh, centilitri de whisky sau jumătate de pahar de uh, vin pe uh, zi pot face bine, însă două pahare de vin pe zi nu fac bine. În Europa avem o identitate culturală foarte bine conturată. Criticarea vinului în Franța sau în Italia ar fi un dezastru din punct de vedere uh, politic. Sau dacă te duci în Irlanda sau în Scoția și spui whisky-ul este o problemă de sănătate publică, asta nu ar fi foarte bine primit. În Suedia nu avem vin. Nu avem o cult identitate culturală în ceea ce privește vinul. Dar avem snus, cum uh, îi spunem noi. Este un uh, tutun demestecat. Arată ca pliculețele de ceai uh, nu îl fumezi, uh, ci îl pui în dreptul buzelor, între buze sub limbă și uh, a existat o campanie, un referendum uh, atunci când uh, s-a uh, discutat apartența noastră la Uniunea Europeană sau nu. A fost o problemă importantă. Snus, tutunul demestecat, a fost interzis în Uniunea Europeană. Din câte după cum știți, uh, s-a acordat o excepție prin tratat uh, Suediei pentru a menține acest uh, tip de tutun în Suedia. Însă nu îl vindem pe piața internă. Ce s-a întâmplat? Care a fost urmarea? 85% dintre, din populația suedeză a spus că ar ieși din Uniunea Europeană dacă s-ar interzice tutunul de mestecat, snusul. Deci, a existat o campanie uriașă pentru a permite exportul acestui produs și trebuie să fii extrem de lucrativ să produci uh, acest tip de tutun nu am văzut nicio industrie care să cheltuiască atât de mult pe activitățile de lobby cum s-a uh, uh, făcut în uh, Suedia în legătură cu acest, uh, această categorie de tutun. Am văzut uh, uh, foarte multe foi volante și materiale publicitare în legătură cu snusul și cât de important este uh, este extrem de important pentru ca să ne menținem această uh, excepție acordată uh, Suediei, să nu fim uh, să nu ni se permită să îl vindem pe uh, piața externă. Uh, există variații în ceea ce privește tutunul, uh, așa cum sunt și în multe produse în ceea ce privește alcoolul. Putem vorbi de marihuana și de astfel de produse, însă Suedia nu așa cum s-a spus, uh, Suedia trebuie să-și uh, păstreze această excepție. Snusul este o responsabilitate națională ce trebuie să conține, cum trebuie să arate, Trebuie să realizăm că această răspunde ă, această răspundere aparține Suediei, nu Comisiei și Uniunii Europene, pentru că nu vindem snusul în alte părți ale lumii. Vreau să mai ridic în discuție și un alt aspect și sper că uh, o să-l înțelegeți. Uh, este destul de stânjenitor să încerci uh, să aduci argumente în această linie, însă industria tutunului dacă introducem uh, reguli, ceea ce se va întâmpla este că, până la urmă, uh, vom ajunge la o activitate de contrabandă pe scară largă. Uh, Contrabanda nu are nimic de a face cu modul în care arată pachetele de țigarete sau uh, avertismentul în legătură cu uh, sănătatea. Este vorba de prețul pachetului de țigarete. Și, de fapt, la asta se reduce totul. Uh, și uh, dacă nu câștigi uh, mai mulți bani uh, din contrabandă, atunci nu o să desfășori astfel de activități. Este foarte simplu. Uh, Asta nu ține de cum arată pachetul de țigarete. Nu pot să susțin această uh, chestiune de a stabili grade de nocivitate ale uh, țigaretelor din punctul meu de vedere, pachetul de uh, țigarete poate să aibă un singur inel negru. Președintele, mulțumesc. Jean uh, Carlos Cota, apoi Luis. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, dragi colegi. Nu e nevoie să mai spun că este o directivă, directivă controversată. Știu că am discutat mult pe această temă, însă se pare că am pierdut din vedere uh, lucrurile. Ce încercăm să obținem? Să reducem numărul de fumători în Uniunea Europeană. Uh, Nimeni, de fapt, nu este împotriva obiectivului acestei directive. Modalitatea de a ajunge uh, să realizeze acest obiectiv pune uh, probleme. E vorba de o protecție, un grad de protecție mai mare uh, al consumatorilor și mai multe informații care trebuie să fie date consumatorilor. Cred că trebuie să avem uh, campanii de educare a tinerilor, cred că asta este soluția cea mai bună. Chiar dacă pot să înțeleg că nu în acest cadru trebuie să uh, înaintez această propunere. Însă, dacă mă întrebați, uh, vreau să mă refer la uh, ambalaj și uh, ceea ce se spune în anexa 1. Dacă facem ca oamenii să cumpere un produs în detrimentul altuia, sigur că putem să facem ca oamenii să se lase de fumat. Nu trebuie să știrbim mândria uh, oamenilor. Cred că pentru un moment trebuie să îi încurajăm uh, pe tineri să nu mai fumeze. Mulțumesc uh, Luis Alves, după care doamna Patrao Neveș. Mulțumesc, domnule președinte. S-a spus uh, foarte mult despre directivă și sunt de acord cu ceea ce s-a spus, însă aș vrea să subliniez un aspect care este un ajuns în directivă. Uh, și am uh, explicat deja acest uh, lucru în uh, ședința pe care am avut-o deja. În această directivă se vorbește din, se vorbește de pachetele din hârtie sau din carton. În articolul 9 din directivă se prevede care sunt dimensiunile standard uh, ale acestui pachet din uh, carton. Dar uh, pachetul din hârtie este cu 2 mm mai mic Uh, cei care fac pachete, uh, ambalează în pachete de hârtie, uh, n-ar putea să-și mai continue în felul acesta producția. Cred că trebuie să evităm astfel de probleme și problemele pe care le pun alte tipuri de ambalaj. Avem volume de 53 sau 50 5 de mililitri. Articolul 9 spune foarte clar că trebuie să încercăm să evităm diferențe. Trebuie să existe o înălțime minimă a oricărui pachet pentru a ajunge la volumul pe care îl dorim. Aici se spune o rată de 65% între lățime și înălțime însă trebuie să ne asigurăm că există un spațiu uh, minim uh, pe uh, fața pachetului, 65% din această suprafață. Uh, e o chestiune destul de neclară și sunt reglementări destul de complexe. Toate dispozițiile din articolul 9 uh, vizează o imagine suficient de vizibilă pe pachetul uh, de țigarete. Singurul volum care este utilizat, cel de 55 de mililitri, nu ține cont de faptul că pachetele din hârtie uh, uh, au un volum de 53 de mililitri. Dacă am face o schimbare rapidă aici, putem să realizăm obiectivele urmărite de comisie și anume că imaginea ar trebui să fie pe toată lățimea pachetului. Acest lucru se realizează cu ușurință. nu se dă atenție uh, detaliilor acestei măsuri și este o suprareglementare care se impune producătorilor și cred că nu vom mai putea face ambalaje din hârtie dacă se pune în aplicare această dispoziție. Doamna Patraoneveș, deci mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și eu, raportorului, pentru informațiile foarte detaliate. Această directivă este disputată în șase comisii diferite. Și asta este foarte important pentru noi, pentru că trebuie să ne gândim ce ține de comisia noastră, pentru că așa cum toate comisiile își fac treaba, trebuie și noi să o facem. Și noi trebuie să ne referim la domeniul agricol. Ați spus foarte bine, domnule președinte, trebuie să ne concentrăm asupra condițiilor de producție în Europa. Acesta este mandatul nostru. Și la, aceasta, la acest domeniu trebuie să lucrăm și aici trebuie să ne asigurăm că părerea noastră este ascultată și de către celelalte comisii. Este important pentru că Comisia nu a făcut foarte mult. Directiva trebuie să îmbunătățească funcționarea pieței unice, dar vedem că, practic, se merge dincolo de obiectivele propuse. Trebuie să spunem că principiul proporționalității nu este respectat, de exemplu. Pentru mine se merge mult mai departe decât ce ar fi necesar pentru a asigura îmbunătățirea funcționării pieței unice. Și, practic, ă, sunt încălcate competențele Comisiei. Cred că trebuie să ne concentrăm numai pe ă, garanțiile necesare pentru funcționarea pieței. Un alt principiu ignorat este cel al subsidiarității. Statele membre au cuvântul final în multe domenii și, și ce țin de acest subiect și ele vor ști și care este cea mai bună strategie pentru, propriul, pentru propria țară. Această strategie unică pentru toate statele membre ar urma să funcționeze mai bine? Uh, da, poate în unele, dar în altele s-ar putea să funcționeze mai prost. Cred că trebuie să fim foarte prudenți, pentru că dacă nu va fi vorba de un abuz al actelor delegate. Extinderea actelor delegate nu este acceptabilă, pentru că este un cec în alb uh, pe care comisia și-l dă sieși. Se decide în mod unilateral ce este mai bine nu putem să acceptăm acest lucru, ca lucrurile să fie decise în acest uh, mod. Pentru că altfel în viitor lucrurile vor fi și mai grave. Cât, încă câteva aspecte practice care mi se par importante. În primul rând, mărimea pachetelor este absurd Există regiuni, în Azore, de exemplu, în care acest lucru nu are niciun efect. Este vorba de 133 de locuri de muncă ce vor dispărea acolo. Nu pare să fie mult, dar în insulele Azore este foarte mult și avem deja un șomaj foarte mare acolo și mai ales într-o regiune dezavantajată, ultraperiferică, uh, ar urma să mai distrugem câteva locuri de muncă? Pentru că majoritatea tutunului în Europa este cultivat în zone uh, dezavantajate. nu se poate, e imposibil tot ce se spune informațiile, despre informațiile care trebuie să uh, diferențieze mărcile este împotriva a tot ce face Uniunea Europeană în general. Și asta fără să mai vorbim despre faptul că singura diferență pentru public va fi prețul. Dacă prețul scade, consumul crește, însă din motive de sănătate nu se dorește acest lucru E bine, faptul că Comisia vorbește despre asta este absurd. Sunt numai câteva dintre aspectele pe care eu aș uh, eu le-aș critica la această directivă. Ce fel de substanțe sunt necesare pentru producția de uh, țigarete de diferite mărci? Sincer, fac, sunt de acord cu doamna Luling. Cineva va produce în continuare tutun și se pune întrebarea dacă suntem noi sau alții. Și dacă se va produce mai mult tutun, atunci, dacă e să se uh, producă tutun, el se va produce în afara granițelor noastre dacă noi nu o mai facem. Mulțumim doamnei Patrao Neves, Albert Des acum și apoi Comisia de la DG Sanco. și apoi vom încheia. Domnul Des, mulțumesc, domnule președinte. Am urmărit discuția. Eu sunt nefumător și nici nu vreau să fac din, acest sub, din fumat ceva inofensiv, însă uh, doresc să mulțumesc raportorului, dar când urmăresc această discuție, nu pot decât să spun următorul lucru. Sunt uh, în Parlamentul European de 9 ani și uh, și înainte în Parlamentul Național am fost un european convins. Însă unele dintre deciziile de la Bruxelles ne fac uh, ca uh, situația să fie cât mai dificilă pentru cetățeni să fie pro-europeni. Când colegul explică ce fel de probleme sunt cu ambalajele, aș avea o propunere înainte să intervină comisia. Poate că uh, Comisia poate să preia propunerea de a scrie pe prima pagină a tuturor documentelor publicate de către Comisie uh, deci uh, comisia să scrie pe documentele sale avertizare, dacă citiți documentele noastre, uh, există un pericol, mai multă birocrație, mai, mai multe costuri, se distrug locuri de muncă și așa mai departe. Asta ar trebui să scrie comisia de fiecare dată pe documentele sale când ne face o propunere. Bine, grazie Albert. Diamo la parola alla Commissione. Mulțumesc. Dăm cuvântul Comisiei domnului director Ris. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia mulțumește raportorului pentru proiectul de raport. Dorim să mulțumim raportorului și deputaților pentru propunerile și comentariile făcute. După cum știți, este vorba de o propunere foarte importantă pentru Comisie și credem că este una importantă și pentru europeni și am să vă explic de ce. Este vorba de abordarea provocării de a îi descuraja pe tineri să înceapă să fumeze. Ne bucură faptul că raportorul sprijină majoritatea măsurilor promise de către comisie, inclusiv uh, avertizări și fotografii mult mai mari pe ambalaj, măsurile referitoare la trasabilitate și siguranță și o interdicție a um, a tutunului pentru mestecat și un, uh, o utilizare restrânsă pentru produse um, pe baze de ierburi care se fumează. Distanța transfrontalieră este luată și ea în, în considerare în evaluarea impactului. Ar fi în interesul uh, publicului. Însă, în ceea ce privește echilibrul, uh, propunem o înregistrare um, obligatorie împreună cu un mecanism de verificare a vârstei. Considerăm că înregistrarea ar putea să descurajeze comerțul, contrabanda Comisia este interesată și dispusă să asculte argumentele care spun că interdicția este cea mai uh, bună soluție. Alte aspecte ce țin de produsele ce conțin nicotină și uh, țigările electronice. Este important că nu propunem interdicția acestora. Salutăm țigările electronice pe piață. Dorim să aibă potențialul maxim de senzație, dar vrem în același timp să fie sigure și de bună calitate. Însă în același timp am vrea ca ele să nu fie o punte înspre uh, o, o dependență de nicotină pentru tineri. Comisia a urmărit uh, evoluția acestor produse și reglementarea lor în diferitele state membre cu impact negativ asupra pieței unice. Multe dintre aceste produse nu au fost uh, autorizate în prealabil și, drept urmare, uh, efectele lor sunt necunoscute. Produsele sunt din ce în ce mai mult utilizate de către tineri și studii recente ne arată asta. Comisia propune uh, cercetare în, uh, senzația, în domeniul senzației fumatului. cercetare în ceea ce privește încetarea uh, fumatului, uh, mă scuzați. Și, uh, de asemenea, sugerăm crearea unei, unor liste esențiale pentru producătorii de tutun. În primul rând, etichetarea acestea este principală în propunerea comisiei și a, a fost propusă după o perioadă lungă de consultare. Știm că imaginile sunt mai puternice decât un text um, și că avertizările mai mari sunt mai bune decât cele mai mici. Mutând imagini, uh, introducând obligativitatea unor imagini pe ambele părți, creștem uh, efectul avertizărilor. Suntem de acord cu raportorul referitor la informarea oferită Um, consumatorilor, riscul tutunului, mai ales în uh, grupuri uh, ignorate până acum de populație. Dar uh, acestea vor fi puse pe lateralul pachetului și ne vom asigura că mesajul este transmis. Spre osebire de raportor, nu considerăm că există nevoia sau dovezi pentru a avea o triplă etichetare a, um, a produselor, ceea ce, pentru că aceasta ar duce la uh, efecte negative în rândul populației. Noi am făcut studii care arată că imaginile sunt cele mai bune. În ceea ce privește dependențele sau uh, produsele care dau dependență, considerăm că aromele puternice, vanilie, mentă, nu ar trebui să fie permise pentru că acestea fac mai ușor pentru tineri uh, început, le permit tinerilor să înceapă mai ușor uh, fumatul. De asemenea, nu ar trebui să se permită vitamine în produsele pe bază de tutun. Propunerea nu se referă la alte subiecte, cum ar fi uh, zahărul sau zahăr în uh, tutunul de, de tip barley, de exemplu. atâta timp cât nu există o aromă dominantă puternică, uh, nu, consider, nu considerăm că trebuie inclus acest uh, produs. Aș dori să continui prin a spune că ne bucură faptul că raportorul a recunoscut că propunerea nu are uh, efecte negative asupra agricultorilor din Europa, a cultivatorilor de tutun. În evaluarea de impact am evaluat uh, toate sectoarele economice, inclusiv sectorul uh, cultivatorilor de tutun. De asemenea, trebuie subliniat faptul că efectul acestei directive nu va fi dramatic. Redu uh, obiectivul nostru este reducere de 2% pe 5 ani. Practic 2,5 milioane de fumători mai puțin în uh, Europa. În ceea ce privește actele delegate, pentru că au existat comentarii referitor la asta, propunerea pe care am făcut-o referitor la delegarea de putere ține de evoluțiile de pe piață, din știință în acest domeniu. Considerăm că acest tip de uh, putere delegată restrânsă poate să ne ajute să reglementăm mai bine piața. În ceea ce privește ambalajele de hârtie, nu le interzicem, În ceea ce privește uh, mărimea pachetelor, uh, scopul nostru este să evităm aceste uh, tipuri de ambalaj care sunt foarte mici, foarte atrăgătoare pentru tineri, dar sunt atât de mici încât nu se pot pune imaginile pe ele. Deci sunt practic adresate femeilor și fetelor. Trebuie să vă spun că Propunerea noastră este ambițioasă, dar sperăm că este și suficient de echilibrată. Uh, ok. Karin, you want to take a floor? Ok. Yeah. Karin Kadenbach. Karin Kadenbach și apoi raportorul. Mulțumesc uh, pentru că mi-ați dat ocazia să intervin. Am uitat să întreb înainte. Am avut o serie de intervenții și presupun că uh, intervenții din partea um, celor din industria hârtiei în Europa și mă întreb dacă evaluarea impactului uh, s-a referit și la modul în care aceste noi prevederi referitoare la ambalaje se vor repercuta asupra industriei, um, industriei hârtiei și cartonului. I will ask my colleague uh, Dominic Schnitzel to, to answer this question. Am să-l rog pe colegul meu să răspundă la această întrebare. În mod evident, evaluarea impactului uh, evaluează uh, și efectele asupra furnizorilor. Este unul dintre, una dintre evaluările de impact cele mai complexe efectuate vreodată. 250 de pagini, analiză separată pentru industrie, pentru furnizori, inclusiv uh, industria hârtiei și apoi uh, distribuitorii și vânzătorii. După cum colegul meu a explicat deja, Impactul asupra cultivatorilor de tutun este minim. Avem aproximativ 80.000 de fermieri în Europa, restul sunt uh, lucrători uh, sezonieri. Reducerea totală în cifră de afaceri pentru ferme este de 13 milioane de euro pe an. Puteți să calculați că este o cifră mică um, pentru ferme. Pentru industria hârtiei știm că ele generează numai 10% din uh, cifra lor de afaceri generală cu produse de tutun. Ce propunem în directiva no noastră? Ei bine, ei au, au introdus uh, echipamentul pentru Uh, fotografii și problema pentru ei este dacă acum se introduc uh, ambalajele egale. Uh, asta s-ar putea să fie o, o problemă, dar cu fotografii pe ambalaj se poate, se poate face o adaptare fără prea multe costuri suplimentare. Deci impactul asupra cultivatorilor, atât cât și asupra industriei hârtiei, este limitat și oricum noi considerăm că este proporționat. Mulțumesc. Am avut o dezbatere foarte detaliată. Ceaba, poate dorești să închei această dezbatere foarte interesantă. Termenul pentru amendamente este mâine, 26 aprilie. Și se va vota pe 30 mai în Comisia pentru Mediu pe 10-11 iulie. Raportorul. Fölhívni a figyelmet. Dragi colegi, cred că această dezbatere a fost extrem de importantă, dar vreau să vă atrag atenția asupra unui punct. Obiectivul nu este acela de a reduce fumatul în general, ci de a reduce numărul tinerilor care se apucă de fumat. Cred că acesta este un mesaj extrem de important. Nici eu nu sunt fumător, dar trebuie să transmitem uh, mesajul că nu vrem ca fumătorii să devină țapi spășitori sau să se simtă vinovați pentru că fumează. Dar fără cooperarea fumătorilor, această directivă nu va avea niciun impact pozitiv. De niciun fel. Deci ceea ce încercăm noi să facem este să găsim o soluție. Noi, ca Parlament, trebuie să-i atragem de partea noastră pe fumători, ca aliați, în lupta uh, și în încercarea de a-i convinge pe oameni să se lase de fumat și uh, de a-i convinge mai ales pe tineri să nu se apuce. Cred că există uh, un acord total în cadrul Comisiei. Domnul De Castro și mulți alți colegi au spus că trebuie să faci o distinție între uh, producția și prelucrarea de tutun. Uh, vorbim despre 300 de locuri de muncă um, de, pe care le-a menționat Spiro și uh, Comisia nu ne-a dat niciun răspuns. Vrem să știm care este impactul asupra importurilor din afara Europei, pentru că nu avem niciun fel de cifre tangibile. Comisia nu ne-a oferit așa ceva, deci care ar fi impactul acestei directive? în ce măsură vom vedea o reducere în producția de tutun și în ce măsură vom vedea o creștere a importurilor de tutun din alte țări din afara Uniunii Europene. Pentru că acesta este un subiect cheie pentru producătorii de tutun. Un alt element cheie este uh, protecția consumatorilor. Și aici nu am obținut un răspuns clar din partea Comisiei. Eu nu insist asupra acestui sistem de semne, pictograme și așa mai departe. Dacă găsiți noastră o soluție mai bună, dacă găsiți un sistem mai bun de a informa pe consumatori, eu sunt uh, deschis, dar eu n-am văzut niciun fel de amendament, cu excepția faptului că mulți au spus că resping acest uh, sistem cu uh, semne. Și aș vrea să știu cum putem garanta protecția consumatorului, pentru că din acest punct de vedere nu poate exista niciun dubiu că trebuie să informăm consumatorii în legătură cu fiecare produs individual. Pentru că vorbim, spre exemplu, de produsele light. Dacă interzicem cuvântul light, nu se mai face nicio diferență. Deci, în această privință, aș vrea să vă rog să vă gândiți care ar fi cea mai bună soluție. E ușor să spui cum să nu rezolvi ceva, e mult mai greu să găsești o soluție în interesul protecției consumatorului. Și dacă tot vorbim despre riscurile pozitive și negative în ceea ce privește aromele, trebuie să interzicem uh, van uh, vanilia, cafeaua, uh, vitaminele și așa mai departe, orice face ca aceste produse să fie atrăgătoare pentru tineri. Dar trebuie să creăm o situație clară. În Belgia și în Germania există un sistem care este demn de urmat. Cred că și mentolul este dăunător și acesta ar trebui să fie interzis ca aromă. Și sunt de acord cu doamna Luling și cu domnul Des. Comisia nu a răspuns nici la impactul pe care uh, această directivă o să-l aibă asupra IMM-urilor. Eu sunt convins că dacă avem o abordare mai flexibilă în ceea ce privește ambalajele, așa cum a spus și colegul, nu ar trebui să suprareglementăm. Pentru că uh, asta ar face ca Uniunea Europeană să mm, pice în ridicol. Ar trebui să avem un cadru separat în ceea ce privește ambalajele pentru că nu vrem să facem uh, probleme nici în Azore, nici în Portugalia, nici uh, uh, în alte părți. Trebuie să găsim soluții care să permită subsidiaritatea Doamna Luling, regulamentul nu împiedică sau nu interzice produsele de tutun vărsat Uh, știu că snusul este mm, o parte din identitatea suedeză și sunt de acord că nu avem nevoie de noi tipuri de alcool sau de droguri sau de tutun. Sunt perfect de acord cu asta, dar cred că trebuie să respectăm identitatea națională suedeză și snusul. Uh, Există studii medicale pentru că, care arată că um, cazurile de cancer pulmonar se diminuează atunci când oamenii folosesc snus în loc de țigări. Uh, există această derogare suedeză și care ar trebui să rămână în continuare pentru că face parte din identitatea suedeză și nu reprezintă un risc pentru alte state membre și ar trebui să țină de Suedia să reglementeze toate astea respect uh, tradițiile naționale ale fiecărui stat membru. Și aici vorbim despre uh, comerțul uh, ilegal și vreau să transmit acest mesaj către Comisie. Motivul pentru care vreau să se interzică vânzările pe internet um, cu produse de tutun este că tinerii profită din plin de această oportunitate pentru a cumpăra online. Și obiectivul este ă, tocmai de a reduce numărul celor care se apucă de fumat. Acesta este țelul directivei, deci cred că ar trebui să interzicem ă, aceste uh, Uh, vânzări pe internet. Știu că deocamdată este un uh, segment minor uh, atunci când analizăm tendințele de vânzare, dar cred că asta deschide calea spre comerț ilegal sau spre contrabandă și trebuie să interzicem vânzarea pe internet de dragul tinerilor. Am vorbit și despre ambalaje și cred că dacă vorbim despre pachete individuale de țigări, ar trebui să avem o abordare flexibilă o abordare bazată pe bun simț și să avem un cadru flexibil. Din punctul meu de vedere, se există poză pe pachet, pentru că are un efect de descurajare. Dar n-ar trebui să periclităm sute de locuri de muncă din Europa și uh, aș vrea să întreb Comisia Suntem Comisia Agri, suntem Comisia Expertă și atunci când uh, credem că nu putem să apărăm pe producătorii de tutun uh, și se menționează că nu putem folosi uh, zahăr în directiva privind produsele din tutun, Uh, pentru că, cum am spus, este imposibil să facem uh, tutun burley fără adăugirea de, de zahăr, vreau să rog Comisia să modifice clar această regulă. Trebuie să analizăm uh, aditivii, să vedem ce trebuie să fie autorizat și ce trebuie să fie interzis. Acesta a fost rezumatul meu, domnule președinte și dragi colegi, și aș dori să îi rog pe colegii din PPS să se gândească bine și să se întrebe dacă nu cumva putem urma exemplul stabilit de Germania și de Belgia în ceea ce privește lista pozitivă și negativă. Dacă vine cineva cu o idee bună pentru rezolvarea problemei protecției consumatorului, eu o să-mi uh, retrag această propunere cu trei inele. Uh, ar putea fi doar două categorii, light și non-light dar trebuie să existe un fel de protecție a consumatorului. Vă mulțumesc pentru colaborare și aștept cu interes să primesc amendamentele dumneavoastră. Sper că Comisia Agri va avea un aviz bun care va ajuta la protejarea intereselor producătorilor de tutun. Mulțumesc! Mulțumesc, Ceaba! Îți mulțumesc pentru Uh, acest raport foarte bun. Dragi colegi, am ajuns la finalul ședinței. Vă urez călătorie plăcută acasă, distracție plăcută de 1 mai și următoarea ședință are loc pe 6 mai. Până atunci, la revedere! Ședința se suspendă.